Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc. Start Și o să începem în câteva momente. you can use your headphones and to puteți uh, recurge la căști ca să auziți interpretarea și dacă doriți să luați cuvântul, uh, puteți să o faceți în limba maternă. Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować za wczorajszy dyskusję. Așadar, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru discuțiile de la întâlnirea de ieri, după cum știți. Raportorii de la grupurile de lucru vor face pentru început prezentările, dar mai întâi aș dori să vă informez că președinții celor două camere ale Parlamentului Spaniol nu sunt de față. Domnul Bono Martinez și domnul Rojo Garcia sunt motive foarte grave. Guvernul spaniol e pe care sunt niște hotărâri foarte importante și în Uniunea Europeană înțelegem acest lucru. Înțelegem uh, situația dificilă prin care uh, trec și iată de ce acești lideri ai Parlamentului Spaniol trebuie să fie prezenți uh, în patrie. Sper că înțelegeți cu toții și um, pe de altă parte aș dori să urez bun venit vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Joachim Almunia, care va lua cuvântul astăzi. Și îl vom asculta cu mare interes. Domnul Pedro Luis Marino Uribe reprezintă președinția prin rotația Consiliului, președinția spaniolă, o instituție foarte importantă, această președinție prin rotație, care ne permite să implementăm legislația comunitară. După cum știți, președinția prin rotație este asigurată în uh, prezent de Spania și domnul Uribe reprezintă această președinție, este secretar de stat pentru energie și va lua cuvântul și vom putea să-i punem întrebări dacă este necesar. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă spune de la bun început că serviciile Parlamentului au contribuit foarte mult la această reuniune. Doamna Berger, Este directoarea centrului nostru care organizează astfel de reuniuni și domnul Pervatski, care este șeful grupului de lucru care a pregătit această reuniune. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru că ați contribuit la organizarea acestei reuniuni și, de asemenea, președinției spaniole, guvernului spaniol, care au contribuit în mod considerabil și am putut să ne bazăm pe ajutorul președinției spaniole și al guvernului spaniol. Și aș dori să mulțumesc tuturor acestor care au contribuit. Dobrze. Proszę Państwa, chciałem otworzyć dyskusję. W dyskusji jako pierwsi... Pentru că activitatea se deruleze fără probleme, așa că în prezent Trecând la dezbaterea propriu-zisă, o să începem cu prezentări pe care le fac raportorii. Aș dori să-i rog pe raportori să respecte limita de cel mult 10 minute pentru intervenții, pentru prezentări și pentru început o să-l invităm pe domnul Darius Volski să ia cuvântul din partea Parlamentului European. Domnule președinte, dragi colegi, permiteți-mi să vă prezint aceste rezultate în ce privește securitatea aprovizionării cu energie și alte aspecte legate de aprovizionarea cu energia. Știți că Parlamentul se ocupă de acest subiect din 2007, acum e un nou context cu tratatul de la Lisabona și în special articolul 194 și trebuie să ne bazăm pe el pentru a vorbi într-un singur glas, pentru a acționa împreună. Energia trebuie să fie considerată nu doar în ce privește comerțul și economia, ci de asemenea o problemă de securitate și factor geopolitic. Dezbaterile de ieri au arătat uh, o mai mare conștientizare a importanței chestiunii securității cu aprovizionare cu energie în parlamentele naționale și convergența de puncte de vedere între Parlamentul European și poziția parlamentarilor naționali. În contextul crizei energetice în 2006 deci și din 2009, am văzut că eșecul de pe piață, că nu a reușit să reacționeze în mod eficient sau în măsură suficientă pentru această criză. Iată de ce e nevoie de o abordare mai coordonată pe plan european. Politica de securitate în numele aprovizionării să dispună de mijloace și instrumente Testul acestei solidarități în securitatea energetică e în fața noastră și regulamentul securității aprovizionării cu gaz care e negociat în prezent între Parlamentul European și Consiliu. Trebuie să găsim un echilibru între principiul solidarității proclamat în tratat și dreptul statelor membre de a-și determina structura de aprovizionare, ambele garantate de articolul 194 din tratat. Există două cerințe prealabile pentru a avea o politică integrală în ce privește această mare provocare. Voință politică, viziune politică și, de asemenea, măsuri legislative. Concluziile dezbaterii de ieri de la grupul 1 sunt următoarele. Mai întâi, e o părere acceptată în largă măsură de participanți că e nevoie de instrumente legislative, dar nu a existat o implementare suficientă din cauza lipsei voinței și a viziunii pe termen lungat această privință s-a remarcat totuși că Parlamentul European a fost mult mai ambițios decât statele membre și Consiliul și chiar decât Comisia Europeană însăși. Mai mulți participanți au întrebat care e nivelul adecvat de intervenție în situații de urgență. S-a recunoscut că mecanismele de piață sunt prima linie de apărare împotriva unor posibile probleme și aceste măsuri în caz că piața nu funcționează în mod adecvat, dacă nu există o piață unică în energie fără un spațiu unic și garanția nu poate reprezenta decât Uniunea în ansamblu. Deși s-a exprimat un sprijin puternic pentru principiul solidarității, s-a pus și problema finanțării implementării sale practice. Iată de ce s-a tras concluzia că trebuie să formulăm mecanisme de desfăgubire adecvate pe plan european pentru a încuraja investițiile în infrastructură, cum ar fi stocare și interconexiuni. În ce privește propunerea buzelor pentru o comunitate europeană a energiei, s-a dezbătut dacă avem nevoie de un instrument uh, juridic sau de măsuri uh, suplimentare pentru tratatul deja existent. Și a existat un consens general că Uniunea ar trebui să aibă o cooperare sporită în domeniul energetic și formula de tip Schengen a fost sprijinită în general. S-a subliniat cu toate acestea că noua cooperare nu ar trebui să se bazeze doar pe coaliția celor uh, săraci și la nevoie. Unul dintre vorbitori, domnul Chier, și cu sprijinul altora a subliniat consecințele politice ale dependenței energetice de țări terțe. Uh, soarta vecinilor noștri din răsărit fiind, de exemplu, principal, Ucraina și Bielorus, care sunt uh, supuse unor presiuni politice în ce privește energie. S-a subliniat că în această privință Gazul nu e doar o marfă oarecare, ci poate fi folosită ca armă politică, făcând dificilă pentru Uniunea Europeană să aibă o politică externă suverană. Ce privește Turcia, cineva a spus că conducta Nabucco și viitoarea calitate membră a Turciei sunt foarte importante. S-a subliniat de asemenea că Ankara, deși cooperează cu Uniunea, ar trebui să nu Uh, facă o legătură între cele două chestiuni, fiindcă o astfel de legătură nu servește interesele nici ale Uniunii Europene, nici ale Turciei. S-a subliniat că actualele evoluții uh, fac și mai urgentă pentru statele membre și Uniune să aibă o abordare comună europeană. Criza economică, energie la prețuri uh, <clears throat> pe care să ne le putem permite, ca parte a soluției de a ieși din această criză. Și în al doilea rând, peisajul um, tiparelor energetice sunt dinamice a Marea Britanie e un caz foarte clar. Înainte era furnizor, acum este consumator. Chestiunea controversată a energiei nucleare s-a menționat concluzia că opțiunea pentru mixul energetic trebuie să revină statelor membre. Mai mulți participanți s-au pronunțat pentru utilizarea energiei nucleare ca soluție adecvată pentru diversificarea surselor de energie pe viitor și sporind astfel securitatea energetică a Uniunii. Concluzia sesiunii a fost că ar trebui să facem o distinție între strategia pe termen de lungat, cercetare pe mai departe, utilizarea surselor regenerabile și altor surse, și pe strategia pe termen scurt, care este securitatea aprovizionării cu gaz și țiței. Iată de ce e cea mai mare importanță să ajungem ajungă la un compromis cât mai ambițios privind uh, reglementarea securității aprovizionării cu gaz care se negociază acum între Parlament și Consiliu. Sentimentul general al grupului de lucru a fost că Parlamentul European are o abordare ambițioasă pentru securitatea energetică și solidaritate, care sunt sprijinite de majoritatea colegilor din Parlamentele Naționale. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru acest raport și mulțumim întregului grup de lucru numărul 1. Vă mulțumim, dragi colegi, pentru discuțiile dumneavoastră. Acum trecem la grupul de lucru 2. Domnul Felix Lavia Martinez din Spania este raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor din Parlamentele Naționale, domnilor și domnilor deputați europeni, bună ziua! Grupul nostru de lucru a purtat numeroase discuții. Am vorbit despre piața unică a energiei. Există o piață în care, pe care concurența să fie asigurată pentru a obține prețuri mai mici, dar pentru ca acest lucru să devină realitate, avem nevoie de o interconectare a rețelelor. Dacă nu, e imposibil să se creeze această piață Um, internă a energiei sau o comunitate europeană a energiei. Toată lumea este de acord că fără interconectarea rețelelor nu vom reuși acest lucru și pentru a facilita interconectarea va trebui să folosim cadrul juridic actual al Uniunii Europene, mai ales după adoptarea tratatului de la Lisabona. Această interconectare în Uniunea Europeană din punct de vedere al energiei, nu există. E nevoie de voință politică pentru a obține acest lucru. Și uh, trebuie să recunoaștem de asemenea că obiectivele stabilite de la Consiliul uh, European de la Barcelona în 2002 nu au fost realizate. Trebuie să se îmbunătățească eficiența energetică consumul trebuie să scadă folosindu-se cele mai bune tehnologii. Același lucru este valabil și pentru transporturi. Dacă Europa nu ia decizii urgente și coordonate în această direcție, vom avea din ce în ce mai puțin de jucat un rol de prim plan pe scena mondială. Exemplu de la Copenhaga, o piață unică cu rețele interconectate va permite lansarea și încurajarea inovației, precum și folosirea noilor tehnologii și energiilor regenerabile. Uniunea Europeană va trebui să țină cont și de bunăstare, bunăstarea care trebuie creată. Grație rețelelor interconectate vom putea atinge aceste obiective. Trebuie să, dacă folosim inovarea și tehnologiile de vârf, va treb- vom putea asigura competitivitatea aprovizionării în energie. Uniunea va fi mai aproape de cetățeni dacă reușim să rezolvăm problemele concrete ale cetățenilor. Energia nu are frontiere și trebuie să fie în serviciul cetățenilor Uniunii pentru a evita dificultățile de aprovizionare, așa cum s-a întâmplat în trecut. Am a observat că piața în sine este incapabilă să creeze rețele europene de transport care să permită interconectările operaționale, de aceea e nevoie de finanțări publice la nivel european. Energia are un impact direct asupra prețurilor și inflației în Europa. Trebuie să facem economii de energie și să asigurăm situații de concurență sporită. Trebuie să folosim mai puțină energie pentru a produce mai mult, în mod mai durabil și mai concurențial diferite surse de aprovizionare cu energii regenerabile trebuie asigurate, trebuie asigurată de asemenea dezvoltarea tehnologică suficientă și apoi piața va face alegerile. Cărbunele este și el o soluție stabilă și cu cele mai bune tehnologii ca cele um, evocate pentru captarea și stocarea carbonului, carbonului, vom putea reduce dependența noastră de surse externe de energie. Piața iberică a energiei a fost citată ca exemplu de urmat, precum și măsurile evocate pentru a transpune modificările prețurilor. Toată lumea a fost de acord că uh, atunci când prețul petrolului crește, repercusiunile la consumatorul final nu este observat suficient de repede. Avem nevoie de o piață mai liberalizată organizațiile internaționale și, uh, și conform datelor ONU, un, milion, uh, un miliard și jumătate de persoane nu se bucură de electricitate. Trebuie să, con, să contribuim la rezolvarea acestei probleme, favorizând energiile ecologice. Astfel, vom realiza două obiective, mai puțină poluare pe de o parte și o mai bună poziționare pe piețe pe viitor. Un exemplu este planul solar mediteranean. S-a spus de asemenea că nu se poate concepe o piață unică a energiei cu o singură soluție posibilă. Shakespeare a spus, dacă există gândire, acțiunea va urma. Trebuie să fim deciși și hotărâți. Mulțumesc! Thank you very much, colleague, for your... Mulțumesc, dragi colegi! Mulțumim domnului raportor și tuturor colegilor din grupul de lucru numărul 2. Și acum îl rog pe colegul nostru Jesus Alique López din Spania să ne prezinte rezultatele lucrărilor grupului de lucru numărul 3. Vă rog, aveți cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, domnule secretar de stat pentru energie, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, stimați deputați europeni, acum vă voi prezenta lucrările grupului de lucru numărul 3. Am discutat uh, despre, uh, despre uh, tehnologii în domeniul energiei și mediului. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Cred că toată lumea a dat dovadă de implicare pentru a proteja mediul și pentru a regândi viitorul nostru industrial și al ocupării în Europa folosind noi tehnologii durabile. Discuțiile s-au uh, concentrat mai întâi asupra faptului că politicile energetice reprezintă o prioritate, un element structural pe care trebuie să construim noua Europa, cea a cetățenilor, dar și a întreprinderilor. Deci, trebuie să reușim să atingem cele trei obiective de bază ale sistemelor energetice, competitivitate, securitate aprovizionării și durabilitate. Pentru a reuși să realizăm aceste obiective strategice, Uniunea Europeană și statele membre vor trebui uh, să facă eforturi uh, intense pentru a obține mai multă eficiență energetică și pentru a spori uh, consumul de energie produsă în Uniunea Europeană cu puține, efecte, uh, cu puține gaze de, emisii de gaze cu efect de seră pentru a ne reduce dependența de surse externe de energie și de importurile de energie. Deci, uh, și tocmai aici energiile regenerabile pot să joace un rol important, precum și noile tehnologii pentru a atinge obiectivele respective. Sunt eforturi începute în 2006, când a fost stabilit obiectivul uh, de creștere a proporției de energii regenerabile de la 7% la 20% în 2020 și acest lucru trebuie să oglindească în planele, planurile naționale care trebuie prezentate uh, instituțiilor europene în luna iunie. Am spus de asemenea că cooperarea în cadrul pieței comune a energiei trebuie sporită și în domeniul energiei și tehnologiilor ecologice trebuie să mergem cu toții în aceeași direcție, cu sprijinul organismelor financiare și fiscale care să ne permită să orientăm politicile noastre naționale în aceeași direcție. Pentru ca, pe termen mediu și lung, în tehnologiile și energiile regenerabile să devină principalul factor de bunăstare în viitoarea Uniune Europeană. Europeană. Să ajungi la un acord în legătură cu două aspecte. Pe de o parte, trebuie să facem legătura între energiile regenerabile și lupta împotriva schimbărilor climatice, dar și de securitatea energetică. Energiile regenerabile trebuie să aibă acces la rețea și rețelele naționale trebuie să fie suficient interconectate între ele pentru a permite cea mai bună exploatare a acestor energii regenerabile și pentru a optimiza și costul energiei pe o piață internă inter, uh, în care rețelele sunt interconectate. De asemenea, trebuie să favorizăm rețelele inteligente și trebuie să facem un efort în domeniul noilor tehnologii. Trebuie să fim conștienți de și ce se face în alte părți ale lumii pentru uh, a putea și noi să evoluăm în aceeași direcție. Tehnologiile ne vor permite să dezvoltăm interconectările pentru a permite o mai bună distribuire a energiei și pentru a ne permite să respectăm obiectivele în domeniul energiilor regenerabile și pentru a realiza această piață internă a energiei. De asemenea, costul energiilor, energiei regenerabile trebuie să scadă și industria europeană trebuie să facă eforturi în acest sens și să continue să fie de avangardă în domeniul tehnologic pentru a ne permite să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, mai ales de dioxid de carbon și să, devim, și să obținem o eficiență energetică superioară. De asemenea, aceste tehnologii sunt foarte importante pentru vehiculele electrice și biocombustibilii de a doua generație, care ne vor permite să, reducem, să ne reducem dependența de surse externe de energie și să reducem emisiile de dioxid de carbon într-un domeniu cum este transport, cel al transporturilor, foarte poluant. Am spus de asemenea că energia cea mai eficientă este cea pe care nu o consumăm, deci cea pe care o economisim și principala sursă de energie pe viitor este economia de energie. Deci putem să ne, să folosim energiile, uh, energia solară, cea eoliană și așa mai departe, dar și cea din uh, biomasă sau deșeuri. Și acest lucru este important dacă dorim o dezvoltare rurală și dorim să creăm locuri de muncă în uh, mediul rural. Deci trebuie să vedem cum putem uh, facilita aceste măsuri și din punct de vedere fiscal. De asemenea, trebuie să se facă economii și în domeniul uh, clădirilor, um, deci energiei folosite pentru încălzirea clădirilor. Trebuie să avem și mecanisme financiare, bugetare, pentru a putea pune în practică aceste um, uh, planuri, aceste proiecte. În fine, s-a insistat foarte mult asupra faptului că uh, Trebuie să se facă mai multe, trebuie să se facă mai multe eforturi și să se elaboreze obiective mai concrete pe termen mediu și lung, în orizontul anului 2030 sau 2050, pentru că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să se bazeze pe o industrie solidă și competitivă. Și voi încheia spunând că ne-am, este și un angajament pe care ne l luăm față de generațiile viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea activității grupului de lucru numărul 3. Mulțumesc tuturor celor trei raportori pentru prezentările lor și vă mulțumesc tuturor pentru dezbateri. Dezbaterile care au avut loc ieri după masă. Acum dau cuvântul domnului secretar de stat pentru energie, domnul Marin Uribe, în numele Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua, președinte, comisario, señoras și señor. Bună ziua, domnule președinte, vice, domnule vicepreședinte al Comisiei, Doamnelor și domnilor, în primul rând dați-mi voi să vă mulțumesc pentru invitația adresată președinției Consiliului de a participa la această reuniune pe tema energiei, o tematică foarte importantă atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană. Știu că s-a discutat uh, necesitatea unui acord cu privire la energie în Uniunea Europeană și este ceva ceea ce au discutat și o serie întreagă de alte foruri. Președinția spaniolă nu are o poziție instituțională în acest sens, dar cred că ar fi o bună idee, fiind la sfârșitul președinției, să discutăm o serie de întrebări care cred că ar clarifica uh, aceste aspecte. ar trebui să decidem dacă în anumite cazuri ar putea fi o idee bună să creăm o instituție nouă, un tratat nou sau un nivel nou de acțiune. În primul rând, aș dori să vă amintesc faptul că tratatul uh, de la Lisabona a intrat în vigoare în timpul președinției spaniole. Unul dintre aspectele noi este introducerea unui titlu cu privire la energie. În trecut nu exista un astfel de text, dar acest lucru nu a împiedicat uh, adoptarea unor uh, legislații secundare bazate pe uh, mediu, de exemplu. Și asta puteți să vedeți din documentele care v-au fost distribuite ieri. Dar credem că intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona ar putea fi o schimbare în politica Uniunii Europene, pentru că acum avem o bază legală, un temei juridic uh, ce definește energia ca o com, uh, competență uh, la, și la nivel uh, european. Se introduce noul concept al crizei de, uh, furn, de aprovizionare. Pe de altă parte, politica externă a Uniunii Europene se va baza pe Um, noua instituție creată um, și pe înaltul, reprezent, înaltul reprezentant. Între timp, aș dori să analizăm o serie de aspecte ale tratatului care cred că vor schimba um, politica noastră energetică. Există trei aspecte principale ale prevăzute în tratat, care sunt foarte uh, Uh, puternic legate între ele. Bineînțeles, trebuie să ne gândim și la uh, faptul că trebuie să fie benefic pentru consumatori. În primul rând, primul pilon, competitivitatea. S-a adoptat așa numitul pachet al pieței uh, interne și asta va uh, aduce cu sine câteva modificări. Va exista o schimbare a infrastructurii de transport și în același timp se va crea un nou uh, for pentru uh, coordonarea uh, autorităților la nivel energetic. Iar aici uh, ne vom sprijini și pe legislația deja existentă în ceea ce privește competitivitatea, concurența și uh, piața internă. Bineînțeles că dorim să vedem rezultatele acestei, acestei legislații cât se poate de uh, curând. Există legislații specifice care se, uh, se aplică energiilor regenerabile și acesta va avea de-a face și cu siguranța de aprovizionare. Cred că acesta este uh, punctul nostru cel mai slab în Uniunea Europeană și este al doilea pilon la care doream să mă refer. Uh, conexiunile, conex, uh, conectarea rețelelor nu a fost uh, garantată în acest sens. De multe ori, interesele locale au stat în calea dezvoltării politicilor și legislațiilor necesare pentru politi politica energetică. Până acum, titlul 16 din tratat prevede un instrument pentru prima oară pentru a adopta legislație. În ciuda acestui fapt, a fost foarte dificil în practică să se uh, stabilească aceste conectări ale rețelelor între statele membre. Și asta mai ales la granițe, unde valoarea transnațională a, astfel, a unor astfel de rețele trebuie să fie subliniată. Cred că ar trebui utilizată um, competitivitatea pentru Uniunea Europeană și trebuie ca acest acest domeniu să devină un uh, domeniu de competență um, distribuită în întreaga Uniune Europeană. Cred că ar trebui, aș dori să mai fac câteva comentarii în acest sens și anume, infrastructurile sunt legate de relațiile noastre externe, mai ales în ceea ce privește politica noastră de vecinătate și cooperare. De curând a avut loc o uh, conferință la nivel înalt la Madrid, organizată de către Comisia Europeană și Prezidenția spaniolă, cu privire la infrastructurile energetice, ca un prim pas uh, pentru o propunere a Comisiei ce va urma în această toamnă în aceste discuții, aspectul, uh, dimensiunea externă a fost foarte importantă. De multe ori am auzit uh, oameni spunând că trebuie să vorbim cu, un gla- cu o voce unică în politica noastră externă și că aceasta ar trebui să fie transformată în instrumente interne și externe așa cum este prevăzut și în uh, strategia energetică revizuită. Cred că putem face asta în strânsă colaborare cu parteneri uh, internaționali, cum ar fi G20. Uniunea Europeană trebuie să fie consecventă și credibilă în politica sa externă și asta va garanta și aprovizionarea cu energie. Asta înseamnă un dialog deschis cu furnizori, dar și cu consumatori și zonele de tranzit. Un exemplu este planul solar mediteranean cu politica Uniunii Europene pentru um, zona mediterană. securitatea energetică este un aspect cheie al uh, politicii noastre externe. Crizele pe care le-am văzut în anii recenți a subliniat importanța acestui domeniu, care ar putea să aibă și un impact uh, foarte puternic asupra relațiilor externe ale Uniunii Europene. Al, în al doilea pilon al securității energetice, avem deja legislație care a fost adoptată sau care este pe cale să fie finalizată cu privire la strategia, uh, la strategia privind furnizarea de gaz și um, electricitate. Al treilea pilon este durabilitatea. S-a pus accentul pe um, durabilitate în, uh, în, în tratat au avut loc o serie de acorduri uh, la nivel înalt. Acum, Uniunea Europeană și Comisia are, au uh, suficientă uh, baze pe care să implementeze aceste aspecte foarte importante și trebuie să legăm această această politică în, uh, într-un context mai larg, inclusiv al politicii externe. Încă un lucru aș dori să-l menționez și anume aspectul ce ține de tehnologie. Documentul Europa Noastră, dar și alte documente, au indicat faptul că politica industrială, ca parte a strategiei Europa 2020, poate fi un aspect cheie al politicii energetice. La ora actuală avem o serie întreagă de instrumente pentru această politică, inclusiv în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea și în ceea ce privește dezvoltarea industrială, în ceea ce privește energia. Credem că acest plan va fi unul dintre cele mai mari provocări pentru Uniunea Europeană. Avem ideile, analizele și planurile și acum trebuie să vedem cum putem să încheiem parteneriate public-private la diferite niveluri prin acorduri formale și informale care să pună în aplicare aceste planuri și idei. Un aspect care ne dă speranță este faptul că a existat o inițiativă quadruplă în acest sens în timpul conferinței organizate de către președinția spaniolă săptămâna trecută la Madrid. Doamnelor și domnilor, am uh, trecut în revistă uh, legislația principală în domeniul uh, energiei. Sper că în viitor vom putea înregistra progrese în acest domeniu Uh, și um, sper că vom putea face trecerea către o um, economie cu emisii de carbon reduse. Comisia și-a, an, și-a anunțat planul de acțiune uh, pentru 2020 la final, uh, își va anunța acest plan la sfârșitul acestui an. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu acest plan și să-l analizăm, să vedem care sunt uh, slăbiciunile în implementarea acestuia și să le remediem. Cred că o reuniune ca cea de astăzi uh, între uh, parlamentele naționale și cele europene este foarte importantă pentru a lua astfel de decizii. Mulțumesc! Dumneavoastră, în guvernul dumneavoastră, sunteți secretar de stat pentru energie și ministru al industriei, turismului și comerțului. Toate lucrurile sunt, toate aceste aspecte sunt foarte importante în discuția noastră. Vă mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră și uh, mulțumim președinției spaniole pentru că și-a stabilit acest lucru ca prioritate și anume să discute aspectele cele mai importante ce țin de politica energetică. Vă mulțumim așadar. Stimați colegi, va fi posibil să adresăm întrebări colegului uh, nostru care reprezintă Consiliul după discursurile. Vom putea adresa întreb- veți putea adresa întrebări și veți putea, ține veți putea interveni până la 3 minute. Avem uh, posibilitatea de a pune întrebări cu uh, cartela albastră uh, pentru timp de uh, 30 de secunde. Deci, uh, dacă cineva din public dorește să ia cuvântul, uh, o poate face. Dați-mi voie să-l prezint pe vicepreședintele uh, Comisiei Europene, domnul Joachim Almunia, care reprezintă Comisia din punct de vedere al competiției. Acest lucru este foarte important pentru piața comună europeană și pentru a avea reguli clare pe această piață. Este un aspect important pentru companiile noastre, pentru IMM-uri, pentru întreaga piață, dar și pentru cetățenii noștri, pentru că ei se așteaptă să avem concurență pentru că astfel se reduc prețurile la energie mai ales. Bineînțeles, vrem să atingem și obiectivul competitivității datorită concurenței în Uniunea Europeană. Domnule vicepreședinte al Comisiei, vă așteptăm cu nerăbdare intervenția. Muchas gracias a la a ustedes por eh, haberme Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, președinției spaniole și dumneavoastră că m-ați invitat să iau parte la acest proces, la această discuție invitación a Mulțumesc președintelui Parlamentului European că m-a invitat să iau parte la această reuniune împreună cu reprezentanții Parlamentului Spaniol, membrii Parlamentului Naționale și Parlamentului European pentru a face un schimb de păreri cu privire la un lucru atât de important pentru noi toți ca cetățeni europeni. Politica energetică în domeniul politica europeană în domeniul energiei, din punctul de vedere al Comisiei, sprijinim pe deplin nevoia de a avea o astfel de politică europeană bazată pe trei piloni esențiali care au fost deja menționați de raportor, raportorii de la grupurile de lucru și de domnul Marin, reprezentantul Consiliului. Mai întâi, securitatea aprovizionării, care este de importanță cheie, am reușit să vedem în timp real genul de probleme pe care le poate provoca pentru milioane de cetățeni europeni atunci când ne dăm seama că suntem excesiv de dependenți de aprovizionarea externă cu energie. în special dependența de aprovizionare cu gaz natural, ce am văzut în ultimii ani. În al doilea rând, un alt pilon important este competitivitatea și al treilea, nu mai puțin important, aspectul durabilității. Mulțumită inițiativelor comisii, această dezbatere aprofundată care se ocupă de chestiunea durabilității aici în Parlament, dar și la Consiliu, Uniunea Europeană a reușit să genereze consens în ce privește cele mai bune căi de a avansa, energii regenerabile, utilizarea de noi tehnologii energetice, de asemenea durabilitatea ecologică, nevoia de a combate schimbările climatice, ceea ce au făcut din Uniunea Europeană o zonă în care obiectivele și instrumentele sunt combinate în mod corect pentru a atinge aceste obiective. În același timp, pe linia acestor trei piloni de bază, trebuie să asigurăm accesul tuturor la energie. Aici un rol important revine politicii în domeniul concurenței, ceea ce ține de mandatul meu la Comisia Europeană. Nu vreau să insist acum asa. acestui aspect în observațiile introductive, ci să mă ocup de politica energetică din punctul de vedere al Comisiei Europene, al programului de lucru dezbătut în Parlament deja de câteva luni când uh, și-a preluat mandatul noua comisie pe 10 februarie. Am ținut cont de nevoia unei politici adecvate în domeniul energiei, de asemenea de creștere bazată pe competitivitate și dinamism, uh, cu incluziune socială și, de asemenea, cu protecția mediului celebra strategie Europa anului 2020, pe care o va aproba Consiliul European săptămâna viitoare. Am întreprins uh, măsuri de intensificare a acestei politici, dar suntem conștienți de faptul că trebuie să ne intensificăm eforturile în anii următori ne ocupăm de elaborarea unei strategii detaliate pe termen mediu și îndelungat. Vom încerca să transpunem aceasta în realitate printr-un plan pentru energie și un plan de acțiune pentru o mai mare eficiență și, de asemenea, printr-o foaie de parcurs pe termen îndelungat pentru a atinge economie cu conținut și emisii reduse de carbon uh, orizontului 2020. Acestea sunt obiective pe care ni le-am stabilit și pentru rolul nostru pe plan mondial. În acest proces vom reuși să stabilim cu mai mare eficacitate care sunt provocările cărora va trebui să le facem față Faptul că avem atât de multe lucruri de făcut nu înseamnă, desigur, că instituțiile europene nu au fost capabile să întreprindă măsuri în actualul cadru juridic. Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană dispunea deja de temeiuri juridice solide pentru acțiune. După cum au spus unii dintre antevorbitori și cum a spus și domnul secretar de stat, avem nevoie de un nou temei juridic pentru energie în uh, baza tratatului de la Lisabona, care a intrat uh, în vigoare pe 1 decembrie 2009. Aș vrea să spun că și înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană era capabilă să elaboreze o politică solidă în materie de energie pe baza a trei principii fundamentale, cele pe care le-am menționat, și a putut să întreprindă acțiuni nu doar în ce privește concurența, ci și în ce privește siguranța aprovizionării, durabilitatea și să garanteze unde era posibil pentru noi prețuri accesibile pentru energie, pentru consumatori dar și pentru societățile comerciale, pentru industrie, pentru lumea de afaceri. Este un lucru de importanță deosebită. Avem al treilea pachet legat de piața comună de electricitate și gaz, care s-a adoptat la sfârșitul mandatului precedent. Transpunerea acelui pachet uh, continuă în Parlamentele Naționale în această perioadă. Acest proces se va finaliza până la sfârșitul lui martie 2011, deci au mai rămas uh, aproximativ 9 luni pentru această transpunere în cele 27 de state membre. Din punctul nostru de vedere, pietra de temelie a politicii energetice trebuie să fie o corectă transpunere efectuată la momentul potrivit și cât mai ambițioasă cu putință. În același timp, la nivel european, cu diversele contacte internaționale, ne ocupăm de un pachet de măsuri în baza obiectivului 20-20-20, un obiectiv revizuit în ce privește eficiența energetică a clădirilor, directiva privind utilizarea eficientă finală a energiei, care sunt toate instrumente extrem de utile și sunt menite să devină prevederi naționale care apoi să fie implementate. În același timp, trebuie să elaborăm directiva privind energiile regenerabile de o importanță deosebită, pentru că dacă nu facem acest lucru, nu vom reuși să atingem obiectivele stabilite pentru anul 2020. De asemenea, avem noua bază juridică prin tratatul de la Lisabona, articolul 193 de importanță deosebită și trebuie de asemenea să ne aducem aminte de faptul că există recunoașterea rolului explicit al Uniunii Europene în baza articolului 122 care îi dă dreptul de a întreprinde acțiuni în situații de criză în aprovizionarea cu energie. Deci dispunem de instrumente, dispunem de politici care trebuie să fie transpuse și apoi implementate. Când avem o nouă bază juridică, ce trebuie făcut acum este următorul lucru, să ne concentrăm eforturile cu cât mai mare eficiență, să luăm măsurile pentru a avea un nivel maxim de coordonare pe plan european pentru a atinge obiectivele propuse și aceste rezultate au fost exprimate și în parlamentele naționale și în Parlamentul European și la Consiliu. În martie anul viitor sperăm că vom vedea cel mai rapid posibil de transpunerea acestui al treilea pachet în materie de energie. Ceea ce ne va permite să dezvoltăm piața energiei, să o aprofundăm, un lucru de importanță deosebită Există un raport care reanalizează ambiția pe care trebui să o avem pentru a avea această piață unică europeană cu 500 de milioane de cetățeni, utilizatori, consumatori și cu un mare număr de agenți economici. Acest raport se ocupă de asemenea de bariere, de obstacole care trebuie depășite, căi de explorat și așa mai departe. După cum am auzit deja în această dimineață, energia este un sector în care există anumite obstacole care trebuie depășite pentru edificarea pieții unice. Unele dintre acestea se leagă de lipsa de interconexiune în sistem. E o problemă între anumite zone din Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, consider că sunt și obstacole care rezultă din lipsa de concurență care e provocată de o implementare incompletă a regulilor concurenței. Poate din cauza fostelor monopoluri sau a situației din statele membre. care duc la utilizare incorrectă a subvențiilor atunci când e vorba de producerea de energie și de distribuirea acesteia. Toate acestea, mm, piața unică nu se poate crea de azi pe mâine, știm deja acest lucru. Avem modalități de a progresa spre o piață unică energiei și Comisia Europeană consideră că e ceva foarte important și pe asta ne concentrăm și în cooperarea regională un lucru care merită să fie făcut uh, între diversele regiuni ale Uniunii Europene și diverse grupuri de state membre. O astfel de cooperare regională este posibilă în actualul cadru juridic și suntem convinși că de beneficiu imediat din partea unei astfel de cooperări regionale în domeniul energiei. Această concentrare atenției va contribui și la realizarea unui progres mai rapid spre o piață europeană a energiei. Desigur, o piață internă a energiei, pentru a funcționa în mod adecvat, trebuie să țină cont de situația de dincolo de granițele Uniunii pentru a putea, utilizând ponderea de care ne bucurăm, să soluționăm probleme în ce privește energia pe care o importăm și să încercăm de asemenea să îmbunătățim capacitatea statelor membre în ceea ce privește contactele lor cu piețele externe. Comisia depune eforturi deosebite pentru a dezvolta această dimensiune europeană a relațiilor statelor membre cu state din afara Uniunii Europene și considerăm că noua structură instituțională pe care ne-o dă tratatul de la Lisabona, în special în altul reprezentant care este și vicepreședinte al Comisiei Europene, această nouă structură ne va permite să avem o mai mare eficacitate, în special în ceva prevăzut în introducerea lui Jacques Dolor pentru uh, baza Europei actuale care a fost prezentată ieri. O să mă opresc aici. Vreau să spun că apreciez în înaltă măsură eforturile Parlamentului European de organizare acestei manifestări de ieri și de astăzi. Aș vrea să mulțumesc reprezentanților parlamentelor naționale care sunt prezenți și să mulțumesc președinției spaniole care reprezintă Consiliul. Cu tratatul de la Lisabona avem acest dialog între parlamentele naționale, Parlamentul European, lucru care trece dincolo de Parlament și implică toate instituțiile Uniunii Europene, ceea ce mi se pare un lucru care ar trebui să fie regula și nu excepție, nu doar pentru că avem competențe comune, ci și pentru că în acest dialog mi se pare că rezidă o parte a soluției de a <clears throat> acoperi această diviziune democratică dintre instituții și cetățeni pentru a putea comunica ce este Europa, ce face, ce dorește să facă și, pe, și în prezent și pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, pentru această prezentare. Aș vrea să vă reamintesc că dacă doriți puteți solicita să interveniți, luați legătura cu secretariatul, există niște formulare pe care vă rugăm să le completați. Dacă aveți întrebări, mai târziu întrebări ad hoc, puteți ridica acel cartonaș albastru. Începem acum dezbaterea. Vă rog să nu uitați că reprezentantul Consiliului și reprezentantul Comisiei sunt de față, puteți să le puneți și lor întrebări și primul vorbitor acum va fi domnul Balcitis din partea Parlamentului European. Aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, stimați parlamentari din diferitele state membre. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru această inițiativă uh, care vine la timpul potrivit. Vreau să mulțumesc uh, președinției spaniole, Comisiei Parlamentului European pentru faptul că au uh, recunoscut faptul că trebuie să găsim cele mai bune soluții la problemele sectorului energiei. Vreau să mulțumesc raportorilor din cele trei grupuri de lucru pentru modul uh, foarte uh, serios în care au prezentat uh, rezultatul dezbaterilor. În aceste dezbateri uh, s-au evocat problemele cele mai stringente din domeniul energetic, uh, faptul că uh, nu există o interconectare a rețelelor, Uh, faptul că nu avem suficientă securitate a furnizării energiei, faptul că prețurile sunt mari și faptul că nu avem perspective clare în sectorul uh, energetic. Bineînțeles, mai există și alte probleme. Um, aceste interconectări ale rețelelor uh, nu sunt investiții ușoare, dar dacă dorim integrarea și competitivitatea, avem nevoie de interconectări și în discuții s-au subliniat problemele cele mai relevante, faptul că nu există voință politică suficientă în Uniunea Europeană și aceasta se poate fi simțită în momentul de față și va rămâne în continuare obstacolul cel mai mare în uh, calea creării unei uh, comunități europene a energiei. Toate celelalte aspecte Ehm, cum sunt energiile regenerabile și așa mai departe, vor fi legate pe viitor de asemenea de lipsa de eh, voință politică. Trebuie să stabilim priorități eh, prin ambițiosul eh, pachet al treilea al energiei. Dacă toate aceste acte ar fi fost puse în aplicare astăzi, problemele ar fi fost mai simple, mai puțin numeroase. fără o piață suverană a energiei, uh, vom avea de pierdut în ceea ce privește concurența. Nu uh, vom putea de asemenea să întărim rolul Uniunii Europene pe, la nivel extern. Trebuie să creăm o piață internă a energiei, trebuie să începem cu pași simpli, practici, Trebuie să creăm un, gaz, un grup de achiziții în domeniul gazului pentru a permite statelor membre să negocieze împreună uh, cu furnizorii externi. Trebuie să înțelegem mai bine care sunt interesele diferitelor state membre în domeniul politicii energetice. Pe viitor, chestiunile legate de energie vor trebui discutate strâns legat de capacitățile noastre de a evita, posibilităților de a evita crizele, nu trebuie să uităm catastrofele de genul celei din Golful Mexicului cu repercusiuni foarte grave. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la rezolvarea problemelor la nivel regional. Vreau să mulțumesc și delegației Lituaniei, care uh, este destul de numeroasă la această întâlnire. Mulțumesc foarte mult! Dziękuję. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor este reprezentantul Parlamentului Turciei, domnul Kiran. Energia este un ingredient fundamental al aproape tuturor, toate, din aproape toate sectoarele. Este un aspect fundamental al vieții noastre de zi cu zi. Fără energie nu ne putem îmbunătăți calitatea vieții și nu putem nici să realizăm dezvoltarea economică și socială. De aceea avem nevoie de energie sigură, adecvată, ieftină uh, și ecologică. Aceasta este o, o precondiție pentru dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește uh, securitatea furnizării de energiei, e nevoie de diversificarea surselor și de reguli. Costul și securitatea energiei consumate depinde de intensitatea și dependența uh, de sursele de energie. Trebuie să minimizăm efectele negative ale acestora. Nu trebuie să uităm faptul că rezervele existente de hidrocarburi nu vor uh, nu vor exista pe veci. Avem uh, doar 40 de ani de rezerve de petrol și 60 de ani de rezerve de gaz. Dacă nu se găsesc uh, alte situri și alte rezerve. Trebuie să facem economii în, atât în producția cât uh, și în uh, modul în care folosim energia. Politica energetică a Uniunii Europene pentru liberalizarea furnizării de energie, realizarea de interconexiuni și protecția mediului trebuie să fie uh, aplicate cu succes. Dar este oare suficient? Nu e nevoie de mai bună integrare a pieței energiei? Pentru că Comunitatea Europeană a Energiei să aibă succes, nu e oare nevoie de sprijinul tuturor statelor membre și celorlalte state europene care nu fac parte din Uniune? Oare câteva țări sunt suficiente pentru a merge înainte? Poate că um, această comunitate ar trebui să depășească uh, reguli, uh, frontierele fizice ale Uniunii, țările candidate, cum este Turcia, candidată încă din 95, ar putea fi uh, invitate să facă parte din această comunitate? Pentru securitatea furnizării cu energie în Uniunea Europeană, nu trebuie oare ca Uniunea Europeană să-și normalizeze relațiile cu aceste țări și să joace un rol în democratizarea acestor țări? și cel, în celelalte țări care au multe resurse de energie. În fine, nu trebuie să facem legătura dintre uh, conducta Nabucco sau poziția geopolitică a Turciei uh, cu uh, negocierile de aderare. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Îi spune că a depășit timpul. Vorbitorul continuă. Nu înțelegem de ce negocierile la capitolul energiei nu sunt deschise cu Turcia. Time. Președintele, trebuie să respectăm timpul. Un coleg dorește să pună o întrebare cu cartonașul albastru. E vorba de un coleg din Parlamentul Greciei. 30 second. 30 second. Domnul Atanasios Ciantavas, vă rog. Mulțumesc. Întrebarea mea este adresată reprezentantului Consiliului. Aș dori să știu dacă credeți că dereglementarea pe termen lung în sectorul energiei va duce până la urmă la scăderea prețurilor um, că cărbunele a fost considerat responsabil de toate relele, dar am văzut că rezultatul a fost acela că au crescut uh, prețurile. Dacă um, se plătesc taxe pe emisii, prețurile vor crește. De asemenea, um, dacă energiile regenerabile vor fi folosite mai mult și în cazul acesta prețurile riscă să crească. Deci credeți că dereglementarea vor duce uh, la scăderea prețurilor și la o competitivitate sporită în Uniune? Mulțumesc. Președintele, dragi colegi, dacă întrebarea este generală, nu este legată de discursul vorbitorului, vă rog, lăsați întrebarea pentru sfârșit. Această întrebare nu s-a adresat colegului din Turcia, deci ar fi bine să faceți întâi declarațiile și apoi vom avea întrebări și răspunsuri. Dacă aveți întrebări pentru uh, colegii care țin discursul de 3 minute, vă rog să ridicați cartonașul. Astfel se pot încuraja discuțiile între doi colegi din sală. Dacă aveți o întrebare generală ca aceasta, vă rog să o păstrați pentru sfârșitul dezbaterilor toată lumea va avea timp să își pună întrebarea și pentru a aștepta răspunsul. Mulțumesc. Următorul vorbitor este un reprezentant al Parlamentului European. Este vorba de colegul nostru, Oreste Rossi. Vă rog. Dragi colegi, Aproape s-a încheiat întâlnirea noastră, discuțiile în domeniul energiei. Mă bucur de faptul că am avut un contact uh, fructuos între Parlamentele Naționale și Parlamentul European legislația europeană, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, are un impact asupra țărilor noastre. Dialogul, relațiile, contactele stau la baza muncii noastre viitoare. Sper că aceste două zile uh, am reușit să punem bazele unei platforme europene comune în domeniul energiei, uh, care, așa cum au spus pe, to- pe toți colegii, este de dorit. Să nu uităm însă că energia și mediul sunt strâns legate, așa cum sunt legate și de economie și de piața muncii. Nu trebuie să uităm uh, că dacă facem investiții uh, foarte scumpe, riscăm să nu avem întotdeauna rezultate tangibile. Un exemplu care poate să ne pună pe gânduri. La Comisia pentru Mediu vom discuta regulamentul pentru emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele comerciale legere, ușoare, care prevede reducerea cu 25% a emisiilor de dioxid de carbon pentru uh, vehiculele ușoare. Dacă acest regulament este aprobat uh, așa cum este propus, va avea un impact asupra industriei producătoare de automobile de 55 uh, miliarde de euro. Avantajele pentru mediu sunt discutabile. Având în vedere că costul este 45 de miliarde de euro, reducția emisiilor de dioxid de carbon raportată la nivel mondial ar fi, atenție, doar de 0,00014%. Deci aproape nimic. Activitățile umane la nivel mondial reprezintă doar 4% din totalile, totalul de emisii de oxid de carbon. De ce spun acest lucru? Pentru că cu, cunoscând foarte, cunoscând foarte bine cifrele, ar trebui să folosim intervențiile financiare în scopuri cu adevărat utile, noi tehnologii, ehm, noi ehm, um, echipamente cu impact scăzut de energie, în cercetare. Cercetarea poate să ne ajute să îmbunătățim situația. Doamna cancelar Angela, Angela Merkel a aprobat uh, un măsuri financiare cu scă, scă, uh, scăderea bugetului în toate sectoarele, cu excepția cercetării. În 2009, anul în care Statele Unite au cheltuit mai mult pentru cercetare, Iată, a fost anul 2009, anul crizei economice majore. Este evident că cercetarea poate să ne ajute acest avantaj, poate să ne să ducă la inovări în domeniul tehnologiei, poate cu adevărat să aibă o contribuție la economiile și eficiența energetică și deci și la mediu. Închei spunând că sunt de acord cu raportul grupului de lucru 3, din care am făcut parte și mai ales cu cele trei obiective propuse, competitivitate, securitatea aprovizionării și uh, durabilitate. Pentru că acestea sunt bazele unei piețe comune europene în domeniul energiei. Dacă ne orientăm în acest, dacă nu mergem, ne orientăm în acest sens, riscăm să rămânem în afara acestui, acestei piețe majore, globale, dacă nu suntem uniți noi, statele europene, și poate și uh, statele din jurul nostru, riscăm să nu avem suficientă marjă de manevră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are, coleg, are cuvântul acum domnul Enciu din Parlamentul European. Domnule președinte, în primul rând uh, aș dori să mulțumesc raportorilor noștri pentru munca depusă, de asemenea uh, domnului Uh, secretar de stat Uribe și domnului comisar Almunia pentru prezentările care le-au făcut uh, aici și pentru faptul că susțin uh, acest proiect. Trebuie să recunosc că în momentul în care dumneavoastră, domnule președinte Buzek, ați declanșat această dezbatere acum câteva săptămâni la Strasbourg, eram destul de pesimist în privința realizării acestei comunități energetice europene. Astăzi am primit, uh, pot să spun că multe din întrebările pe care mi le-au pus și-au primit răspunsul și cred uh, că acest proiect uh, devine fezabil, nu numai faptul că devine fezabil, dar cred că este singura cale prin care se va rezolva problema energetică în viitor a Uniunii Europene. Astăzi mă voi referi însă la un aspect care mi se pare destul de important și anume ă, cel social pe care trebuie să ținem, de care trebuie să ținem cont în toată această viitoare activitate. Ă, Crearea unui spațiu unic reglementat și coerent pentru energie presupune luarea unor anumite măsuri. Știm care sunt acestea, nu mai le repet. Procesul de liberalizare a pieței trebuie să se realizeze Uh, să realizeze o rețea energetică paneuropeană upgradată. Mecanismele de reglementare a prețurilor trebuie să se implementeze acolo unde piața se dovedește a fi incapabilă să seteze limitele sociale acceptabile ale prețului, mai ales în contextul crizei actuale și în același timp trebuie să acorde posibilitatea operatorilor privați să întreprindă investiiile necesare în infrastructură. problema trebuie abordată unitar atât din perspectiva operatorilor cât în principal din perspectiva cetăeanului european de pretutindeni. întrebarea se pune dacă corporaiile se vor poziiona în această comunitate într un mod solidar faă de consumatorii pe care îi deservesc i în acelai timp faă de statele membre în care îi desfăoară activitatea. Vor accepta acestea companiile o direcționare și supraveghere a politicilor de piață din partea instituțiilor europene? Ele trebuie să înțeleagă că în acest model nu există excepții. Dacă o companie refuză controlul aceasta se va afla într-o postură de persoană non grata, având fie un avantaj, fie un dezavantaj faă de celelalte companii. în concepia mea companiile trebuie să îneleagă i să urmărească principiul conform căruia agentul economic are obligaia să dea societăii cel puin cât a luat uh, de la aceasta. în calitate de reprezentani ai cetăenilor trebuie să ne gândim în primul rând la ei în momentul în care discutăm o astfel de propunere i să ne asigurăm că ceea ce vom face nu va avea un impact negativ asupra componentei sociale. din punct de vedere al serviciilor este evident faptul că acestea se vor îmbunătăi în anumite regiuni ale europei unde ă, din cauza handicapului istoric se constată în momentul de faă o lipsă a infrastructurii a opiunilor de mix energetic i a resurselor economice. aceste servicii însă trebuie să rămână accesibile cetăenilor i chiar unde este posibil să devină mai ieftine prin optimizarea pieei. raportul calitate pre trebuie să rămână aadar viabil din punct de vedere uh, social. Uh, domnule coleg, îmi pare rău că v-am întrerup, vă mulțumesc. De la Riksdagen suedez, domnul Bolund. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru aceste contribuții foarte interesante. Pentru Suedia este foarte important ca Europa să nu uh, amâne investiția în Europa în viitor vedem că unele dintre programe vor fi aplicate în 40 de ani, de aceea este foarte important să investim în uh, tipurile de energie pe care le considerăm durabile acum, energie eoliană, bioenergie și așa mai departe. În plus, trebuie să cooperăm pentru a investi în uh, rețele pentru a putea uh, conecta re, su, diferite surse de energie în diferite state Suedia are mari resurse energetice regenerabile și suntem bucuroși să le, bucuroși să le putem împăr- împărți cu restul Europei, dar pentru asta rețelele trebuie să fie extinse. Conectările mai bune între state ar putea duce la echilibrarea formelor diferite de energii regenerabile. Noi am putea exporta energie din Suedia când Uh, avem uh, perioade cu foarte mult vânt și putem importa energie din alte țări în alte perioade. Obiectivul ar trebui să fie în Europa să avem o super rețea care să conecteze toate sistemele de la ora actuală. Domnule președinte, aș dori să fac și, să și avertizez uh, cu privire la uh, energia nucleară în Europa. Aceasta Uh, este competitivă, însă comportă foarte multe probleme. Una dintre ele ar fi un posibil accident. Dacă un astfel de accident are loc într-un stat european, consecințele s-ar extinde la nivelul întregii Europe. Și radio, deșeurile radioactive sunt o problemă, nu există deocamdată o soluție viabilă în acest sens. De aceea evoluția ar trebui să fie direcționată înspre mai multe energii regenerabile. În ceea ce privește resursele, credem că ar trebui să se asigure mai multe resurse pentru energia regenerabilă. Poziția noastră este că cooperarea la nivel european ar trebui să se bazeze pe o rețea care să interconecteze toate rețelele la nivel european. Mulțumesc, spune președintele pentru intervenția dumneavoastră. Urmează acum doamna Nedelceva din partea Parlamentului European. Aveți cuvânt. Comision. Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule Marino Uribe, dragi colegi, este evident că astăzi avem nevoie de adevărată politică europeană în domeniul energiei și de o adevărată piață internă a energiei. Ultimele crize ne-au amintit acest lucru. Garantarea securității aprovizionării cu energie, care se poate traduce prin independența energetică a Uniunii și a statelor membre, este primordială. Această securitate va fi garantată în momentul în care uh, ne vom fi uh, asigurați spatele din două puncte de vedere, la nivel intern și la nivel extern. La nivel intern, mai întâi, statele membre trebuie să cadă de acord asupra unei coordonări a politicilor lor și să pună capăt divergențelor naționale care există în continuare astăzi. O mai bună coordonare, cu mai multă atenție acordată interconectărilor regionale, ne va permite să asigurăm o adevărată diversificare a căilor de aprovizionare și a surselor de aprovizionare pentru ca statele membre să fie mai bine coordonate între ele, unul din, una dintre instrumentele cele mai utile este cooperarea sporită, pentru că ea um, va uh, avea efect de pârghie. În acest sens, parlamentele naționale și cooperarea sporită între acestea vor uh, oferi mai multă coerență dispozitivelor legislative și aplicărilor uh, de către statele membre la nivel extern, este important să nu uităm relațiile multilaterale și relațiile bilaterale. Dar, în primul rând, avem nevoie de o adevărată politică externă în domeniul energiei. Doamna Catherine Ashton are un rol important, central de jucat, pentru că trebuie să folosească oportunitatea pe care o are astăzi pentru ca Serviciul European de Uh, acțiune externă să devină forul european în care trebuie să fie apărată um, și um, promovată ambiția europeană comună. Trebuie să definim politici comune, obiective comune și mijloace comune de a le atinge între statele membre și aș dori să vă atrag atenția asupra strategiei pentru Dunăre, care are particularitatea de a include state membre ale Uniunii și state care nu fac parte din Uniune. Aceste state a, care nu sunt încă membre în Uniune au o poziție strategică pe care trebuie să, de care trebuie să ținem cont. Nu trebuie să avem o poziție de utopie. Statele Uh, membre vor renunța cu greu la relațiile privilegiate pe care le au cu anumite state terțe, dar aceste relații bilaterale nu trebuie să fie piedică la politica comună pe care o dorim cu toții. Trebuie să scriem negru pe alb în acorduri, uh, în uh, poziții, propuneri concrete, prevederi concrete pentru securitatea aprovizionării și pentru tranzitul, tranzitul energiei. Doresc să salut inițiativa din acestei întâlniri Uh, interparlamentare cu prezența uh, reprezentanților parlamentelor naționale pentru că împreună facem un pas în plus înspre realizarea unei viziuni politici comune clar definite. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Aș dori să vă amintesc că dezbaterea noastră este urmărită de către cetățeni. Uh, avem și un grup de tineri în galeria uh, vizitatorilor. Uh, de multe ori, deputații invită grupuri de vizitatori pe care îi salutăm și cărora le urăm bun venit. Urmară, urmează domnul Tișchevici din partea Parlamentului polonez. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, um, vă rog să mă iertați, voi vorbi despre detalii și nu despre generalități. Mă voi referi la probleme ce țin de managementul deșeurilor și cred că este un aspect foarte important. În primul rând, trebuie să uh, încercăm să generăm uh, energie din deșeuri. Am discutat ieri despre utilizarea biomasei pentru generarea de energie. Cred că ar trebui investite fonduri suficiente pentru separarea deșeurilor, pentru reciclarea acestora. Dar cred că ar trebui să fie o ierarhie a investițiilor în acest uh, domeniu. Un alt aspect uh, specific se referă la um, tratarea deșeurilor la nivel um, local. De exemplu, nămolul uscat sau uh, uh, deșeurile de plastic ar trebui să fie uh, tratate la nivel local. În acest context, foarte importantă este și eficiența energetică. Vă mulțumesc, spune președintele. Urmează reprezentantul uh, Parlamentului Irlandez, domnul Coveni. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații, mai ales cu securitatea energetică, aprovizionării și să subliniez mulțumirile pentru Consiliul și Comisie. Importanța interconexiunilor, care nu trebuie subestimată, recunoscând că sunt alocate aproximativ 4 miliarde de uh, euro pentru anul trecut. Anul acesta pentru interconexiunile de gaz și electricitate va fi nevoie de eforturi suplimentare pe viitor. Pentru țări mici cum e Irlanda, care au de gând să exporte energii regenerabile în Uniunea Europeană ca să poată să transpună în realitate. Avem nevoie de interconexiuni mult mai multe ca să putem face acest lucru să devină realitate. Și chestiunea cheie legată de interconexiune și de energiile regenerabile este că trebuie în mod colectiv să avem o foaie de parcurs pentru dezvoltarea energiei în viitor, să permitem țărilor să dezvolte acolo unde au un avantaj concurențial pe care să-l dezvolte din cauza sau datorită climei, din acceptarea pe plan politic a energiei nucleare sau a neacceptării, cum e cazul Irlandei, dar chestiunea cheie este că țărilor trebuie să li se permite să facă lucrurile la care se pricep cel mai bine să le facă. Trebuie să poată să împărtășească aceste resurse cu piața comună de o jumătate de miliard de locuitori, ceea ce nu se întâmplă deocamdată. Deci e nevoie de o abordare mult mai ambițioasă pentru interconexiune, pentru a contribui la cofinanțarea interconectorilor care sunt în beneficiul întregii Uniuni. Și nu am cuvinte să subliniez cât de important e acesta. Și e vorba și de un concept care a fost elaborat de când sunt membru al Parlamentului European de 4 sau de 5 ani, și anume conceptul unei super rețele offshore Țările care lucrează împreună de ceva timp, uh, bilateral și multilateral, în ce privește dezvoltarea unei super rețele de centrale eoliene unde bat vânturile cele mai puternice. Comisia și Consiliul trebuie să facă tot ce e necesar pentru că nicio țară singură nu poate să financeze. Aș vrea să aud un comentariu din partea Comisiei în această privință. În ce privește competitivitatea? Accept ce a spus reprezentantul Comisiei, că există chestiuni legate de fostele monopoluri, companii energetice de stat care continuă să dețină și să exploateze infrastructuri de rețele ca și capacități de producere semnificative în țările lor. Ce face Comisia să trateze această propunere, să faciliteze concurența? Și un ultim aspect se leagă, la, se leagă de biocarburanți. Fiecare țară deocamdată, inclusiv Irlanda, își dezvoltă propriile politici și legislație în domeniul biocarburanților. Nu știu când o să avem o astfel de obligație pentru benzina și motorină în Irlanda din, începând cu luna iulie acestui an. E o evoluție favorabilă, dar în diverse țări din Europa se implementează regimuri diferite de tarife pentru a sprijini furnizarea internă a biocarburanților în propria țară, ceea ce este contrară filozofiei pieții interne. Aș vrea să văd care este părerea Comisiei și Consiliului în acest sens. Mulțumesc. Președintele, Mulțumesc pentru această intervenție. Acum, doamna Zalewska din Seimul Polonez. Domnule președinte, domnule, domnilor și domnilor, o să merg pe linia pe care a intervenit colegul irlandez. Sunt multe privințe în care suntem de acord, deși uneori ne referim la obstacole în implementarea politicii energetice comune. Cred că este un lucru pozitiv pentru că văzând care sunt obstacolele, auzind despre ele, putem elabora o strategie comună pe care să o urmăm. În ce privește sursele de energie regenerabile, nu înseamnă doar că apărăm mediul înconjurător pentru noi și pentru urmașii noștri. Există și o altă dimensiune care a fost subliniată de multe ori în discuțiile noastre pentru a crește independența energetică a Uniunii Europene. Dacă acest lucru e adevărat, dacă atunci când ne uităm la situația din diversele țări, oare nu duce la transferul producției de energie în afara Uniunii Europene? Dar atunci nu ne vom atinge obiectivele în materie de climă și nu vom deveni mai independenți pe plan energetic. În raportul grupului în 3 un lucru care a fost subliniat la dezbatere n-a fost relatat în raport. Am subliniat că nu putem în mod automat transfera soluții energetice către țări, regiuni sau zone. Ceea ce a spus și colegul irlandez, ale căror uh, situații geografice sau economice fac imposibil să obțină energie din surse regenerabile. E o problemă uriașă în prezent. Am subliniat de asemenea faptul că responsabilitatea și garanția succesului pentru a investi în surse regenerabile um, de fapt se leagă și de apărarea banilor din buzunarul cetățenilor europeni în perioada de criză. Președintele, vă mulțumesc pentru intervenție. Următorul vorbitor este reprezentantul Senatului Italian, domnul Flutero. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat cele trei uh, relatări de aici și în special uh, raportul acestor grupuri și în special la grupul al treia am câteva comentarii. Împărtășesc uh, evaluările făcute la primii doi piloni, competitivitatea și securitatea aprovizionării, dar după cum am spus și ieri la grupul de lucru la care am participat, încă sunt oarecum îngrijorat în legătură cu concentrarea excesivă pe emisiile de dioxid de carbon ca bază de evaluare a durabilității. Mă întreb dacă Europa chiar e convinsă că întreprinde de acțiuni la un procent global atât de mic chiar o să aibă un efect de combatere a schimbărilor climatice. Cred că ar trebui să adăugăm criterii suplimentare, cum ar fi reducerea emisiilor de substanțe chimice, ceea ce are un impact extrem de negativ asupra mediului înconjurător și a sănătății. Mi se pare că insistăm excesiv uh, asupra efectului emisiilor de dioxid de carbon ci nu acordăm suficientă importanță emisiilor din industria chimică. Deci această concentrare pe dioxidul de carbon drept criteriu pentru durabilitate e un lucru care va trebui reexaminat. Un alt comentariu pe care aș vrea să-l fac în ce privește acest raport se referă la comentariul domnului Lopez. Trebuie să economisim energie de acolo să vină finanțarea. Dar economisirea poate să însemne diverse lucruri. Să stingem uh, niște becuri, uh, să reducem mijloace de producție, dar desigur trebuie să facem totul mai eficient. pentru a asigura că păstrăm și avantajele sociale. Întreaga chestiune a dioxidului de carbon, evident, trebuie să fie privită și în lumina marilor producători de dioxid de carbon pe plan mondial. Să nu uităm uh, importanța propriei economii. Mi se pare că întreaga chestiune a electricității este un lucru care trebuie reexaminat, fiindcă va aduce o mai mare eficiență în sistem. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum reprezentantul Senatului polonez, domnul Vidbrot. Mulțumesc, domnule președinte. Ca membru al Convenției Europene, îmi amintesc cât de important era pentru noi ca Uniunea Europeană să fie mai apropiată de cetățeani și cât de importantă era uh, siguranța aprovizionării cu energie. De aceea aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta aceste aspecte aici, acum. Vă mulțumesc pentru discuția cu privire la uh, crearea unei politici comune energetice la nivelul european. Este un aspect foarte important dacă dorim să fim solidari unii cu ceilalți. Discutăm aici despre perspectivele pe termen lung, despre noi surse de energie, diferențierea uh, surselor, conectarea rețelelor, uh, depozitare, independența uh, surselor și nu uităm protecția mediului și eficacitatea, ener- eficiența energetică. Dar discutăm și despre monitorizare, despre reacție online și așa mai departe. Aș dori să adresez o întrebare celor doi oaspeți, domnului Pedro Luis Martin Uribe și vicepreședintelui Comisiei Europene, Joachim Almunia. Vorbeam despre tratatul de la Lisabona și întrebarea mea este următoarea. Prevederile tratatului de la Lisabona sunt suficiente? Ieri, în timpul reuniunii noastre preliminare, președintele Parlamentului European a menționat faptul că poate este nevoie de o nouă cartă a drepturilor pentru a se lua un set minim de angajamente, însă experții noștri au discutat despre un posibil acord energetic care ne-ar permite să aprofundăm cooperarea în domeniul energetic. Știm că există o serie de temeri menționate și de către unii antevorbitori, dar se pune întrebarea, problemele ce țin de aplicarea tratatului de la Lisabona nu se vor repeta în momentul în care am dori să adoptăm un nou acord? Credeți că avem nevoie de soluții noi? Și un ultim comentariu. Experiența ne-a arătat că nu numai uh, reglementările, prevederile și documentele sunt importante, ci cel mai important, cea mai importantă este voința de a acționa. Am fost în situația în care să uh, avem prevederi foarte bune, dar nu puteam acționa. Mulțumesc, spune președintele Serge Poignan din Franța, vă rog. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. După excelenta prezentare a experților pe care i-ați invitat ieri în mijlocul nostru, experți care ne-au prezentat diferitele posibilități de cooperare aprofundată pentru o comunitate europeană a energiei printr-un spațiu de tip Schengen și uh, Franța, prin intermediul lui uh, Pierre Lecuyer, a vorbit des- și despre un eventual tratat uh, Um, am, putea, am putut uh, aprofunda aceste discuții în grupurile de lucru ale căror lucrări au fost prezentate în această dimineață. Pozițiile statelor membre sunt foarte diferite. Nu trebuie să excludem niciun tip de energie. Um, trebuie să privilegiem uh, energiile cu emisii scăzute, regenerabile și energia nucleară, fără a uita captarea și stocarea carbonului. Bineînțeles, suntem în favoarea celor trei piloni uh, menționați, durabilitatea, cu această viziune energiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon, securitatea aprovizionării prin interconectarea rețelelor, despre care s-a vorbit mult ieri și azi, și competitivitatea, bineînțeles, și vizibilitatea pentru consumatori și pentru întreprinderi la ter- pe termen mediu și lung. Și astfel ajung la afirmarea voinței noastre în legătură cu un acord politic pentru punerea în comun uh, ale eforturilor noastre de cercetare în domeniul noilor tehnologii pentru toate tipurile de energie, dar și pentru stocarea energiei despre care poate nu am vorbit suficient. Pentru că în momentul în care vom avea mijloace de stocare foarte eficiente, vom uh, fi făcut un pas înaintea celorlalți. Nu trebuie să uităm nici acceptabilitatea um, de mediu din partea cetățenilor. Cred că situația este diferită de la un stat membru la altul, dar nu trebuie să neglijăm niciun aspect al acestor uh, chestiuni. Și, în fine, domnule președinte, cred că controlul energiei este cea mai bună garanție de a avea mai puține emisii de gaze cu efect de seră și toate statele membre, toate statele trebuie să stăpânească și să controleze această energie. În ceea ce privește competitivitatea, Franța în momentul de față aplică cel de-al treilea pachet al energiei cu aspectele sale specifice și Aș dori să revin la ceea ce a spus domnul președinte Uribea din Neauri. Se pune mai mult problema finanțării decât cea a instrumentelor juridice. Deci, își voi încheia tocmai pe această temă a finanțării. Uh, Uh, finanțări private, publice, ce tipuri de finanțări? Iată întrebarea pe care o pun domnului Uribe, pentru că este o întrebare fundamentală dincolo de cea a instrumentelor juridice. Vă mulțumesc încă o dată pentru organizarea acestei întâlniri foarte interesante. Mulțumesc! Dziękuję. Vă mulțumesc pentru intervenție și acum în numere Parlamentului Liten, lituanian, domnul Stankevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Discuțiile de ieri și de astăzi au sublin... În discuțiile de ieri și de astăzi au subliniat lipsa de voință politică necesară pentru a crea o piață comună europeană a energiei și pentru a avea o politică comună în domeniul energiei. Domnul președinte Buzek a prezentat o inițiativă care vine la momentul oportun în scopul acumulării acestei voințe politice. Pentru că Uniunea Europeană să devină și o comunitate a energiei. S-au formulat obiectivele acestei comunități, o piață comună a energiei, o politică comună în domeniul energetic și o securitate energetică pentru toți. Parlamentul European și Parlamentele Naționale sunt reprezentate la această întâlnire și Parlamentele trebuie să devină motoarele acestei voințe politice. Delegația lituaniană sprijină obiectivele acestei uh, propuneri legate de Comunitatea Europeană a Energiei și am dorit ca de la această întâlnire să se transmită un mesaj politic foarte clar în legătură cu această inițiativă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eh, mulțumesc și eu foarte mult. Acum are cuvântul reprezentantul Senatului Republicii Cehe, um, colega, colegul Iji Bis. Dragi colegi, este evident că fiecare țară încearcă să-și formeze mixul energetic în așa fel încât să contribuie la efortul general acela de a face să scadă încălzirea globală și pentru a-și folosi resursele cât mai bine. Republica Cehă nu are o situație foarte favorabilă în ceea ce privește energiile regenerabile. Nu avem ieșire la mare, nu avem nici vânt prea mult și nici soarele nu strălucește foarte mult pe teritoriul nostru. Nu avem un teritoriu suficient de extins pentru a ne oferi resurse mari de biomasă. De aceea ne-am gândit la energia nucleară, de folosirea acestei tehnologii fără emisii de dioxid de carbon și care ar putea duce deci la uh, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De aceea m-am mirat mult de ceea ce a spus domnul Bolund din Suedia. Este o țară care are multă um, experiență în domeniul diferitelor tehnologii și a um, uh, reactoarelor nucleare. Nu cred că trebuie să sperăm oamenii uh, argumentând împotriva energiei nucleare. Cred că cei care nu cred în energia nucleară pun uh, chiar uh, sub semnul întrebării încălzirea globală, pentru că dacă nu folosim tehnologii pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, nu putem să fim luați în serios în lupta noastră împotriva încălzirii globale. Uh, uh, uh Dragi colegi, doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări, vă rog să ridicați cartonașul albastru. Colegul din Grecia, uh, domnul Atanasios Chantavas, a pus deja o întrebare vorbitorilor. Dacă aveți și alte întrebări, vă rog să ridicați acum cartonașul. E vorba de întrebări scurte, suplimentare. Vă rog. Vă rog. 30 seconds. Aveți 30 de secunde. Am o întrebare legată de ceea ce a spus uh, colegul nostru. Uniunea Europeană devine din ce în ce mai mult o piață unică, se trece de la directivă la regulamente și și în domeniul energiei trebuie să reușim să realizăm această comunitate, economică, uh, uh, comunitate europeană a energiei. De ce nu începem să folosim uh, criteriul emisiilor per capita, care este un parametru mai obiectiv și care i-ar face pe toți cei 500 milioane de cetățeni europeni participanți uh, la dezvoltarea durabilă a continentului nostru. Thank you very much. Mulțumesc. Vă rog să vă și prezentați, pentru că nu v-am văzut cartonașul, vă rog. Roberto. Sunt Roberto Tortoli din Camera Deputaților din Parlamentul Italian. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc. Doamnă, vă rog. Vă rog să vă prezentați mai întâi. Cecilia Tenfior. Mulțumesc. Sunt uh, Cecilia Tansetovski din din Parlamentul finlandez. Observați la ceea ce a spus cineva mai devreme, nu chiar o întrebare. Poziția Suediei în legătură cu energia nucleară nu a fost încă hotărâtă. Va avea loc uh, un vot în Parlament în legătură cu o propunere. Uh, pentru că propunerea este aceea de a, de a construi alte centrale nucleare. colegul uh, meu uh, și cu mine poate avem puncte de vedere diferite, așa cum se întâmplă și în alte țări, în legătură cu resursele care dorim să investim. Dar uh, energia nucleară este o alternativă pentru Suedia. thank you very much, madam. Mulțumesc. Doamnă, vă rog, prezentați-vă următorul vorbitor. Tortelier, deputé... Euh. Tortelier, deputat în uh, Parlamentul Franței. Mulțumesc, domnule președinte. Când vedem uh, ce parte importantă reprezintă taxele naționale în prețul electricității și celorlalte tipuri de energie, nu mă gândesc dacă nu trebuie încă de pe acum să lucrăm la o armonizare fiscală, pentru că chiar dacă vom avea infrastructurile, această problemă va pune bețe în roate unei adevărate piețe interne a energiei. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult pentru o întrebare. Cine urmează? Da? Vă rog, doamnă. Cristiana Prună. De la Parlamentul Austriac. Aș dori să îi întreb pe cei pe care văd uh, energia nucleară ca soluție pentru schimbările climatice cât timp credeți, pentru câți ani, poate pentru câte decenii, va fi o soluție energia nucleară? Și credeți că este util să se investească foarte mulți bani pentru asta și să nu se utilizeze pentru surse energetice care ar putea să dureze uh, pe un termen mai lung și asta, vă pun această întrebare dincolo de reticențele pe care le am în general față de uh, energia nucleară. And it Next. Mulțumesc. Mai există întrebări, spune președintele? Ar putea fi întrebări și adresate și colegilor din sală, evident. Poate să fie o dezbatere deschisă între participanți. Aici, altă întrebare, vă rog. Din Parlamentul Bulgar, aș dori să adresez următoarea întrebare. Credeți că după ce se va înființa o rețea unică de energie europeană și după liberalizarea pieței și după introducerea de resurse regenerabile de energie, ar trebui să ne gândim și la alte resurse, capacități de compensare în perioade în care, să zicem, centralele eoliene nu pot funcționa. Mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Următorul coleg. Mulțumesc. Parlamentul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la uh, și este în, legătură cu ceea ce a spus și colega mea tot din Austria. Când este vorba de energia nucleară, Comisia uh, vede următoarea posibilitate să se aplice și să se acorde aceeași sumă, un miliard de euro, pentru uh, energii regenerabile, pentru cercetare în acest, în acest domeniu și pentru aplicarea acestor, acestor um, cercetări. Questions. Președintele, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Au fost și niște întrebări legate de centralele atomice care au fost adresate, de fapt, tuturor. Dacă cineva dorește să dea răspunsul, nu ezitați. Dacă aveți răspunsuri legate de energia nucleară, eficiență, cât timp să mai investim și așa mai departe. Dacă răspundeți, puteți avea cel puțin un minut. la colega. Nu doresc să dau un răspuns, dar vreau să spun următorul lucru. Dacă dorim să stingem toate centralele nucleare de acum și cele pe uh, energii fosile, când credeți că vom avea suficientă energie pentru întreaga lume? Uh, Președintele, dragi colegi, dacă aș putea să vă rog, e o discuție foarte interesantă despre energia nucleară. Și fiecare stat membru are responsabilitatea de a decide care este mixul energetic pe care îl dorește. Știm despre stimulente, știm <clears throat> despre nevoile legate de protecția mediului, nu doar probleme legate de climă, protecția mediului în ansamblu, da, deșeurile, praful și așa mai departe, pulberile. Deci nu cred că ar trebui să ne concentrăm astăzi prea mult pe această chestiune să o lăsăm așa cum e, deschisă pentru statele membre și probabil pentru azi ar fi cea mai bună soluție și acum aș dori să dau cuvântul, dar nu în legătură cu subiectul <laughs> nuclear, da? Da, vă rog. Da. Da, doreau doar să-mi exprim acordul cu ce a spus dumneavoastră, nimic altceva. Foarte bine, mulțumesc. În primul rând, aș vrea să spun că și eu sunt de acord cu observația dumneavoastră, însă aș mai avea o întrebare și aș dori să mai abordăm o tematică. Dacă ducem această dezbatere, trebuie să ne gândim și care sunt soluțiile pe care le avem la dispoziție. Și cred că suntem cu toții de acord că una dintre soluții este uh, ceea ce se referă la, la, surs, la energiile regenerabile. Cu excepția biomasei, care are o serie de probleme, la uh, ener, uh, energiile regenerabile există două aspecte esențiale. Odată este vorba de faptul că trebuie să existe o posibilitate de a stoca aceste ener energii. Dacă acestea doresc dacă dorim ca acestea să aibă o proporție mai mare la mixul nostru energetic, stocarea este un aspect uh, esențial. Și aici este, trebuie să uh, investim și să dezvoltăm energia, uh, hidroenergia. Uh, din fericire, în ultimii 10 uh, ani nu am avut mari accidente în ceea ce privește uh, hidroenergia, dar știm că în cazuri de cutremur uh, pot să existe situații grave în acest sens. A doua problemă se referă la faptul că aceste energii regenerabile se referă mai ales la producția de energie electrică și asta este uh, partea mai mică a surselor energetice. Mai avem nevoie și de carburanți. Vă mulțumesc, spune președintele. Niște ultime observații înainte de discursurile de încheiere ale distinșilor oaspeți. Domnul Marinu Ribe din partea Consiliului și președinția prin rotație Uniunii Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt recunoscător tuturor celor care luau cuvântul pentru punctele de vedere exprimate, pentru pozițiile constructive ca parte a dezbaterii europene privind politica energetică. Aș vrea să fac câteva scurte comentarii. Mai întâi știm cu toții că securitatea energetică a fost o sursă de îngrijorare justificată, nu e ceva nou în Uniunea Europeană, în mod tradițional. Am depins în mare măsură de surse străine de energie. Peste 60% în unele țări membre, chiar 80% la anumite materii prime, cum ar fi gazul natural și această dependență a devenit problematică, după cum s-a văzut anul trecut, când a fost criza aprovizionării cu gaz, care a tras atenția tuturor țărilor. Subliniind pericolul dependenței de un singur uh, furnizor din străinătate, mai ales dacă 80% din furnizarea dintr-o anumită țară, din aprovizionare, depinde de acea sursă străină. Poate deveni o problemă serioasă. O cale pe care să rezolvăm aceste probleme ar fi prin o edificare a unei piețe eficace interne care să ne permită să diversificăm sursele de aprovizionare. E adevărat că dependența de până la 80% pentru unele țări faptul că poate exista o dependență chiar de 100% de un singur furnizor în anumite țări. Are nevoie de o soluție. O altă soluție ar fi să avem surse interne, domestice, cum ar fi energiile regenerabile, mărirea eficienței energetice. Acum, președinția spaniolă a avut printre priorități aceea de a mări uh, securitatea energetică. Am discutat la Consiliul din martie despre nevoia de investiții suplimentare și cred că pot să profit de această ocazie pentru a exprima mulțumiri Parlamentului European pentru dialogul constructiv pe care l-am avut în aceste luni, în special pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaz, care sperăm că va fi subiectul unui acord cu Parlamentul uh, european care să fie încheiat în această lună. Avem un acord și în ce privește infrastructura pentru a putea facilita implementarea politicii Comisiei în materie de infrastructură care se va anunța în a doua jumătate a anului. Alte forumuri internaționale și alte acțiuni întotdeauna am promovat cooperarea și cu statele care nu sunt membrele Uniunii Europene. O chestiune care e sursă de mare îngrijorare este chestiunea finanțării. Ce a spus și domnul Poignon. Infrastructura cred că va fi un domeniu în care cei care au suferit povara creării infrastructurii, nu neapărat principalii beneficiari ai tehnologiei. Iată un motiv pentru care piața energetică nu a funcționat bine și a fost nevoie de intervenții sub forma unui sprijin pentru anumite proiecte. Unele țări au întreprins uh, pași în direcția cea bună. Obiectivul de 10% pentru energii regenerabile, un obiectiv pe care de fapt nu l-am atins. Statele membre și Comisia au eșuat în acest sens și cred că una dintre principalele provocări este de a avea o mai mare credibilitate pentru astfel de obiective. Cu toate acestea, cred că progresăm în direcția cea bună, dar e nevoie de o mai mare credibilitate, ceea ce poate fi facilitat de instrumentele de finanțare. Avem anumite acțiuni prioritare pentru finanțarea pe plan european, dar cred că unele dintre aceste acțiuni sunt măsuri care se iau o singură dată și trebuie să avem o politică generală cuprinzătoare pentru a finanța politica energetică. S-a discutat și despre importanța pieței interne, de nevoia separării patrimoniale, de diferențe dintre statele membre. Mă întreb dacă această separare patrimonială, acest model, care acum a fost inclus în pachetul european de liberalizare a energiei și sperăm că statele membre vor putea să-l implementeze acest pachet cât mai rapid cu putință. Cred că domnul Sentefis din Grecia a pus o întrebare foarte adecvată în ce privește impactul liberalizării prețurilor energiei sau liberalizării pieței asupra prețului energiei. Nu putem spune că dereglementarea sau liberalizarea aduce neapărat la o scădere a prețurilor, dar le permite prețurilor să reflecte mai adecvat costurile reale de producție cu care avem de-a face. Ne gândim la crearea unor tipuri de consumatori protejați, dar considerăm că prin liberalizare putem crea o piață internă reală bazată pe principiul unei stabiliri corecte a prețului, pe concurență loială. Pe acest ansamblu, întreaga chestiune interconectării este foarte importantă. E foarte greu să dereglementezi piețe mici, izolate. Micile insule energetice nu facilitează dereglementarea pentru că există monopoluri, multe monopoluri aceste condiții în care nu există concurență sau rival, deci reglementarea nu ar însemna neapărat prețuri mai mici. Deci, pe lângă de reglementare, trebuie să finalizăm edificarea pieții interne, mobilizarea nu doar a capitalului pe care o facem acum, ci și mobilizarea bunurilor, a produselor energetice de reglementare ar trebui de asemenea să dea încurajare, stimulente pentru eficiență energetică, care este cheia politicii în afaceri. Vorbind despre eficiență energetică, aș vrea să revin la ceva ce a spus domnul Fluter în legătură cu rolul pe care să-l joace eficiența energetică, care e factor crucial pentru ca noi să ne atingem obiectivele în ce privește reducerea emisiilor, și sporirea rolului uh, resurselor regenerabile. Eficiența este o cale în care să mărim numitorul în ecuația energetică. Trebuie să ne asigurăm că consumul de energie reflectă mai corect nevoile reale. Deci credem că eficiența energetică ar trebui să fie principalul instrument pe care îl utilizăm în anii următori pentru a ne atinge țintele în această privință și, desigur, Eficiența nu se poate realiza doar cerând consumatorilor să facă economie de energie. Înseamnă și sprijin uh, sub forma tehnologiei, garantarea unei mai bune utilizări a energiei, mai rațională utilizarea aceasta, mulțumită evoluțiilor tehnologice. Aș vrea să mă concentrez puțin asupra tehnologiei, care este cealaltă, celălalt domeniu care are nevoie de investiții. Cred că ne dăm seama cu toții că evoluțiile tehnice și tehnologice reprezintă unul dintre domeniile în care există puncte slabe pe piață, unde piețele nu funcționează în mod adecvat în momentul de față. Din cauza așa numitelor externalități pozitive, Dorim să evităm suprapunerile în ce privește finanțarea. Considerăm că evoluțiile tehnice și tehnologice sunt foarte importante. Un aspect pe care l-am subliniat și în cadrul planului de acțiune și la conferința privind planul SET și diversele inițiative adiacente. Tehnologia, după cum am spus de la bun început, este cheia evoluției sau dezvoltării de resurse regenerabile. Nu doar ca ele să fie competitive și să le dea consumatorilor prețuri accesibile, ci de asemenea în ce privește gestionarea acestor tehnologii. Nu e atât de mult vorba de stocare, care probabil că poate să fie soluționată adecvat, ci unde să aibă loc producția, să zicem, în ce privește biomasa, să ne asigurăm că energia este gestionabilă. Ar trebui să fie mai ușor de făcut dacă avem mai multă interconectare, mai multă interconexiune, ar trebui să permită uh, fluxul, fluxurilor energetice să aibă loc între piațele naționale de energie. Dacă avem o piață mică cu multe resurse regenerabile, în Spania, de exemplu, avem multă energie eoliană, care reprezintă cam 50% în anumite zone, în anumite perioade ale anului, ceea ce nu e adevărat pentru întreaga țară, dar putem uh, uh, face schimb atunci când e acest exces, până la dispoziția tuturor în Spania, ceea ce nu e valabil în întreaga Uniune Europeană. S-ar putea să existe vânt puternic în uh, nord, uh, soare în sud, biomasă la mijloc. Deci dacă există o piață integrată, atunci mm, gestionabilitatea, aspect, să zicem, foarte important pentru insulele energetice s-ar atenua pe plan european. Deci tehnologia o să ne ajute în acest sens și o să ne ajute de asemenea să includem resursele regenerabile în rețele. Cred că una dintre problemele sau una dintre întrebările puse aici s-a referit la țările în care s-au dezvoltat multe resurse regenerabile și a devenit clar că pot fi incluse în rețelele naționale în mod inteligent și eficient? Diverse tipuri de tehnologii de stocare, captarea carbonului, altele ne pot ajuta în anii următori, ca și tehnologiile care vor funcționa în legătură cu cele deja existente. Integrarea rețelelor este o provocare majoră, în special dacă rețelele nu sunt interconectate, dar cred că putem găsi soluții pentru aceste probleme. Nu vreau să repet exemplul Spaniei, dar, după cum v-am spus, putem face schimb, putem pune în comun această energie eoliană în Spania, ceea ce fi un model pentru restul Europei, deci se pot găsi soluții. Energiile regenerabile, după cum a spus cineva spre sfârșitul conferinței, ne-am concentrat foarte mult pe electricitate, dar cred că producția de electricitate va trebui să fie una dintre principalele provocări în anii următori dacă vrem să ne îndeplinim țintele energetice. Electricitatea nu joacă un rol foarte mare în mixul energetic acum. Trebuie să aibă o pondere mai mare, poate să facă acest lucru ca urmare unei mobilități mai mari, dezvoltarea, mm, extinderea utilizării automobililor electrice în anii următori, peste 50% din consumul de energie uh, corespunde electricității, deci cred că va trebui să ne îndepărtăm de carburant și alte tipuri de producție a energiei și să ne îndreptăm spre electricitate. Cred că observație foarte util a fost că nu putem doar să cerem consumatorilor să plătească, trebuie să găsim și sisteme de gestionare inteligente care să faciliteze utilizarea mai eficientă energiei, să se profite nivelurile de vârf, de producție, de consum, astfel încât toate acestea să fie reflectate adecvat în politicile de stabilire a costurilor sau prețurilor. Un ultim aspect legat de captarea și stocarea CO2 întrucât carburanții fosili vor continua un rol important în următorii ani dacă dorim să ne menținem țintele de reducere a emisiilor de CO2. Cred că tehnologie de captare și stocare vor fi foarte importante și se nu pot întâmpla doar ca urmare a evoluțiilor tehnologice. Domnul Rossi a ridicat uh, problema pe care o pot întâmpina anumite sectoare în industria producătorilor de automobile, de exemplu, dar ar trebui să putem da soluții problemelor acelor industrii astfel încât să fie competitive pe plan global. Și în încheiere să răspund la întrebarea dacă strategia sau tratatul de la Lisabona sunt suficiente pentru a răspunde acestor provocări. Nu e suficient, o să ne ajute, dar e nevoie de mai mult un vorbitor din Polonia a spus ceva foarte util, concluzia dă o mare parte a răspunsului, e nevoie de voința de a acționa. Fără voința politică nu putem doar să utilizăm tehnologia. E nevoie de voință politică, de reglementări, Altfel nu vom atinge niciunul dintre obiective și cred că va fi una dintre principalele provocări eh, generarea acestei voințe politice. E foarte important ca ea să <clears throat> existe pe plan european și să se bazeze pe principiul competitivității, durabilității și, desigur, binelui cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru aceste observații. Ca reprezentant al președinției prin rotație a Uniunii Europene. Acum, domnul comisar Almunia, aveți cuvântul. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu nu voi adăuga uh, foarte multe la ceea ce a spus uh, ministrul nostru de stat, domnul Marinu Ribe. Aș dori să reacționez la întrebările și comentariile uh, făcute de către dumneavoastră, însă aș dori să mă refer și la niște puncte speciale. A existat o întrebare din partea unui deputat european care s-a referit la ce face Comisia Europeană pentru a implementa instrumentele ce țin de concurență și în domeniul Um, energetic. Bineînțeles, este un aspect uh, important și avem multe acțiuni prin care facem asta. Dar, de exemplu, există inițiative, cum a fost cea adoptată de către doamna Cross, uh, predecesoarea mea, care a constat într-o analiză a sectorului gazului și în găsirea posibilității de a uh, alege la fața locului ce ar fi potrivit. S-au vizitat diferite companii și s-a văzut fiecare ce alegere a făcut. Și asta ne-a permis să cunoaștem situația de la fața locului mai bine. Asta înseamnă în plus că putem să descoperim uh, monopolurile, și mă refer și la uh, firme foarte mari, la EDF, E.ON, Electricité de France. Este vorba de mari co companii producătoare de energie electrică. Pe baza acestor analize ale sectoarelor am descoperit că există abuzuri și pe baza acestei, uh, acestor investigații Comisia a reușit să facă propuneri mult mai bune pentru acest al treilea pachet energetic. Este un model care apoi a fost transferat și la alte sectoare, în domeniul farmaceutic, în domeniul pieței interne, în domeniul uh, bancar, Apoi, în sectorul financiar, s-a constatat că pe baza unor astfel de analize și studii era posibil să se facă să se ia decizii foarte concrete și concentrate și să se facă propuneri de îmbunătățire mult mai bune și, bineînțeles, ă, ă, pe această cale se poate asigura și o mai bună verificare a ajutoarelor de stat mai rămâne întrebarea cum putem noi să luăm în considerare în ce măsură acele instrumente care au fost deja dezvoltate sau care sunt pe cale să fie dezvoltate pentru uh, combaterea schimbărilor climatice, de exemplu, pot să includă o um, mun o muncă de reglementare, de control din partea statelor. Dacă ne uităm și la drepturile de emisii, acestea nu sunt distribuite în mod gratuit. Până la urmă, ele vor fi scoase la licitație. Bineînțeles, există ramuri economice în care se utilizează foarte multă energie Aici trebuie să existe reglementări speciale pentru a ne asigura că pe baza, că din cauza acestui comerț cu certificate de emisii nu există cerințe prea mari pentru aceste companii, astfel încât aceste companii să aleagă de localizarea și să se mute în regiuni unde nu li se impun astfel de uh, standarde și acolo să polueze mai mult decât aici dacă ar respecta standardele. Este așadar o discuție foarte importantă și trebuie să găsim soluții în acest sens. În același timp, trebuie să fie continuate și negocierile post-Kyoto. Știți că la Copenhaga situația nu a fost simplă. Trebuie să încercăm să implicăm pe toți cei care nu au făcut, care nu au uh, ratificat și nu au semnat uh, protocolul de la Kyoto la început. Facem așadar diferite studii, um, încercăm să um, combatem monopolurile și cartelurile. Toate acestea trebuie să fie urmărite. Apoi s-a mai menționat importanța dacă dorim să aprofundăm piața internă în domeniul energetic, a interconectării rețelelor. Trebuie să existe, așadar, conexiuni mai bune și acesta nu este cazul la ora actuală. S-au făcut unele progrese, există intenții um, care au fost exprimate și care sunt foarte bune, dar deocamdată aceste lucruri nu au fost um, duse la bun sfârșit. Este foarte dificil de aici, de la Bruxelles, din instituțiile europene, să depășim toate obstacolele care apar și de pe urma intereselor opuse uneori ale diferitelor state membre. Bineînțeles, peste tot există interesul une, unor astfel de conexiuni. Noi am încercat să obținem asta prin rețele transeuropene, dar deocamdată nu am reușit să soluționăm toate problemele. Mai există multe aspecte importante care trebuie să fie uh, duse mai departe. Un astfel de aspect foarte important este finanțarea. Bineînțeles, statele membre spun dacă urmează să se facă o investiție <coughs> o investiție pentru a uh, interconecta uh, rețelele noastre, trebuie să plătească Europa. Noi nu vom plăti. Dar dacă ne uităm la bugetul european care se aprobă în Parlamentul European în, cu consultarea parlamentelor naționale, veți vedea că în acest buget european nu există suficiente mijloace financiare pentru a finanța toate acestea. Așadar, suntem foarte departe de a găsi și de a avea toate mijloacele necesare în bugetul european, astfel încât din acest buget comun să putem finanța aceste lucruri care sunt în domeniul și în interesul comunitar. Avem Banca Europeană de Investiții ca instrument de finanțare și aceasta face tot posibilul pentru a asigura finanțarea pentru astfel de proiecte, Însă, bineînțeles, aceasta trebuie să respecte principiile pieței și are așadar propriile uh, limitări. Cine limitează aceste uh, posibilități? Ei bine, acționarii, și anume statele membre. Statele membre decid dacă Banca Europeană de Investiții pune la dispoziție fonduri în acest sens sau nu. Iată, este un fel de cerc vicios. În acest fel nu vom avea niciodată fondurile dacă așteptăm întotdeauna ca alții să pună la dispoziție fondurile necesare. Dacă nu putem să plătim din bugetul european, atunci nu putem decât să finanțăm prin intermediul domeniului fi, uh, privat. Dar deocamdată nu este ușor să obținem investiții din uh, sectorul privat. Așadar, avem nevoie de voință politică mai mare pentru a face aceste interconexiuni, interconectări, avem nevoie de finanțare uh, și de uh, includerea acestora în um, bugetul european, avem nevoie de Banca Europeană de Investiții, dar și de implicarea domeniului privat și, în principiu, de un sprijin politic mai puternic pentru a ne asigura că toate aceste lucruri sunt aplicate în mod adecvat. S-a spus de asemenea foarte mult despre sursele energetice diferite. Până la urmă, a existat uh, o, o uh, contribuție care mi s-a părut foarte interesantă. Uh, și anume cea care s-a referit la scăderea emisiilor Uh, și la faptul că nu putem fi singurii care depun eforturi în acest sens. Trebuie să nu uităm că nu există numai lucruri pe care vrem să le facem, ci și lucruri pe care trebuie să le facem. Trebuie să avem o politică ambițioasă, dar care să fie și eficientă și care să ajute la atingerea obiectivelor noastre cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră și la atingerea și la respectarea angajamentelor pe care ni le-am luat în acest sens. Dacă nu facem asta, arătăm o lipsă de solidaritate față de generațiile viitoare și față de planeta noastră. Însă riscăm în același timp și un regres economic. Investițiile în acest domeniu vor constitui cu siguranță o șansă foarte importantă pentru a depăși criza economică actuală. Așa vom deveni mai competitivi și vom reuși să uh, avem avantaje față de uh, concurenții noștri, de exemplu față de Statele Unite. Așadar, avem nevoie de investiții în tehnologii, în uh, descoperirea și în dezvoltarea noilor uh, mijloace, uh, energiilor regenerabile și în descoperirea unor noi surse de energie. Nu trebuie să economisim și să investim în acest sens numai pentru a economisi energie, ci și pentru a uh, face ca modelul nostru economic să evolueze. Apoi, ceva cu privire la competențele naționale și tratatul de la Lisabona. Există multe competențe care sunt uh, stabilite la nivel național și acestea sunt respectate, bineînțeles. În ceea ce privește resursele energetice, mixul energetic în fiecare stat membru, Aici Comisia Europeană nu poate să intervină. Este foarte clar că acest lucru este de competența statelor membre și statele membre, în funcție de situația fiecăruia, trebuie să decidă cum va alege. Comisia Europeană este obligată numai să creeze o piață energetică comună, care, în același timp, bineînțeles, să ia în considerare combaterea schimbărilor climatice, pentru că acesta este obiectivul nostru comun. Acest lucru trebuie să fie posibil și este sarcina noastră la comisie. Unii dintre dumneavoastră s-au mai referit și la această competență foarte importantă la nivel național și anume taxarea și impozitarea. În domeniul energetic există uh, impozite destul de ridicate, există uh, un um, și un impozit minim la, minim la nivel european, dar nu avem un sistem armonizat. Suntem pe cale să elaborăm o directivă care să impună un fel de taxă energetică. Deocamdată propunerea nu este finalizată, dar sperăm că va exista un impozit Um, care să fie uh, impus în funcție de um, cât de afectat este mediul, în funcție de consum și așa mai departe. Credem că așa va fi posibil ca la nivel european să avem un fel de taxă pe carbon. Este o primă abordare, suntem într-o primă etapă cu această propunere Deocamdată nu sunt toate statele membre de partea noastră. Reprezentantul Suediei știe că de mulți ani există în această țară un, o astfel de taxă și încercăm să o uh, introducem și în Europa. S-a mai, menț- mai menționat S-a menționat și Euratom. Ceea ce uh, facem acolo este Uh, pentru a asigura uh, o securitate în acest domeniu, nu pentru energia nucleară. Apoi, în ceea ce privește tratatul de la Lisabona, s-a pus întrebarea dacă este suficient sau nu. Este o întrebare bună și importantă, dar cred că este prea devreme să uh, ne punem această întrebare. Deocamdată nu am aplicat nici măcar tot ceea ce era de aplicat înaintea tratatului de la Lisabona este important să se aplice la nivel național ceea ce avem prevăzut ca posibilități în pachetul energetic. Este foarte important acest lucru. Și, bineînțeles, în paralel trebuie să dezvoltăm ceea ce este prevăzut în strategia Europa 2020. Aspectele ce țin de strategia energetică, și, bineînțeles, să luăm în considerare noile um, prevederi și noile uh, temeiuri juridice pentru uh, a acționa în acest domeniu. Și apoi trebuie să vedem ce putem face în plus. Cred că toate aceste lucruri se vor face în următoarele luni, în următorii ani. Astfel vom putea să și planificăm pe termen mediu și lung. Însă cred că trebuie să ducem în primul rând o discuție ce ține de principii, astfel încât să vedem cum putem aborda cel mai bine lucrurile. Din păcate, Uniunea Europeană, dacă îmi permite să spun așa, acordă prea multă, uh, a acordat prea multă atenție uh, experților în drept constituțional și nu atât de mult obiectivelor noastre obiectivelor noastre pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene. Ar fi trebuit, în primul rând, să ne punem întrebarea ce dorim face și după aceea ar fi trebuit să vedem ce trebuie să ce ar fi trebuit să uh, facem din punct de vedere constituțional pentru a obține aceste obiective. Cred că ar trebui să ne punem întrebarea ce putem face în următorul uh, exercițiu financiar 2014-2020. Așadar, în primul rând să ne întrebăm care sunt obiectivele noastre, apoi să vedem de unde putem obține mijloacele financiare, iar apoi să vedem care trebuie să fie măsurile constituționale în acest sens. Vă mulțumim pentru remarcile dumneavoastră, domnule vicepreședinte. Dragi colegi, acesta nu este sfârșitul discuțiilor noastre. Discuțiile vor continua. Discuțiile au început doar acum câteva săptămâni. Doresc să spun că poate e mai ușor de aplicat măsuri extraordinare în momente de criză, pentru că știm cu toții cât este de important acum acest lucru, pentru că este foarte vizibil pentru noi toți care pot fi rezultatele. Trebuie uh, să realizăm pe deplin piața internă și o componentă foarte importantă a acesteia este piața energiei. Vă mulțumesc tuturor, vreau să mulțumesc președinției spaniole pentru prioritatea dată acestui subiect, Comisiei Europene, care propune multe noi inițiative legislative, strategia în domeniul energiei pentru 2020, planul de acțiune pentru 2020. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru observații, pentru că ați făcut legătura între multe aspecte pe care le-am discutat. Bineînțeles, voi rămâne în contact cu domnul Jacques Delors, fost președinte al Comisiei Europene, în legătură cu toate aceste discuții, pentru că trebuie să pregătim răspunsuri. Câteva aspecte foarte importante. în legătură cu care am căzut de acord. Punerea în aplicare a legislației deja existente este un aspect foarte important. Rețelele în domeniul energiei sunt un aspect foarte important. Reacția la crize în al treilea rând, investițiile în cercetare. Avem uh, planul strategic în domeniul tehnologiei. Uh, acesta trebuie să fie conectat cu strategia 2020 și trebuie să găsim resurse bugetare. Cum putem să plasăm finanțarea acestui plan în uh, strategia noastră și bugetul nostru? Eficiența energetică în, în utilizarea energiei este foarte importantă, de asemenea energiile regenerabile, dar și cum putem folosi combustibilii fosili diminuând în același timp emisiile. Știm că în China, China nu dorește să um, depășească faza termocentralelor și China și acestea uh, China este responsabilă pentru 20% dintre emisii. Deci trebuie să um, insistăm și pe tehnologie și, după cum a spus domnul Marin Uribe, uh, captarea și stocarea carbonului este foarte importantă în acest sens. Dar prima prioritate este eficiența energetică. Bineînțeles, trebuie să existe stimule, stimulente și certitudine juridică pentru întreprinderi care trebuie să rămână competitive. Nu trebuie să le punem uh, bețe în roate, trebuie să sprijinim IMM-urile și Până la urmă, totul revine la costul energiei, la prețurile energiei. Acestea sunt importante pentru cetățeni și pentru competitivitatea întregii noastre economii. Deci, aș spune, dragi colegi, că modul uh, de a rezolva această problemă din punct de vedere juridic uh, va fi de discutat uh, ulterior. Statele membre trebuie să decide până la urmă dacă doresc sau nu să participe la această comunitate europeană a energiei sau politică comună a energiei. Numele nu contează. Și voința politică, emboldul politic, este sunt de asemenea importante, după cum ați spus aproape cu toții. Și voința politică se manifestă și aici, în această sală, astăzi. Și participarea Parlamentelor Naționale este foarte importantă. Putem să lansăm aceste discuții și în Parlamentele Naționale, dacă doriți să o faceți, așa cum o facem și în Parlamentul European, unde discuțiile au început de la începutul lunii mai. Deci, iată, nu avem uh, diferențe în ceea ce privește timpul. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea. Mulțumesc organizatorilor întâlnirii. Aș dori să adaug faptul că toate documentele pentru această ședință parlamentară comună uh, pe tema energiei se află pe internet, pe site-ul europarl.europa.eu. Le veți găsi ușor și acolo și în la, la ieșirea din sală veți găsi diferite materiale de asemenea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru discuțiile uh, foarte interesante și sunt sigur că vor uh, urma și alte discuții, poate în Parlamentele Naționale, poate în, par poate în Parlamentul European. Vă mulțumesc mult încă o dată. La revedere! Mulțumesc!